importante și în sfârșit, iată, ne întoarcem spre cetățenii europeni, bărbați și femei, spre Europa a culturii, spre Europa istorică. E mai mult de un simplu instrument financiar aici. InvestEU va trebui să fie o trambulină spre o Uniune Europeană care își integrează cetățenii și care contribuie la schimbarea de paradigmă pe care societățile noastre sunt pe care să o realizeze. Europa de astăzi trebuie să construiască într-o manieră progresistă o Europa care trebuie să se adreseze cetățenilor, concretizându-le speranțele și ambițiile. Mulțumim foarte mult! Domnul Packet urmează din partea ECR. Colegas, med Mulțumesc! Dragi colegi, prin InvestEU, Europa poate să investească în proiecte durabile și inovatoare – avem aproape 40 de miliarde de euro ca garanție. Deci nu sunt subvenții, ci garanții, ceea ce înseamnă că vom putea să atragem foarte multe investiții în sectorile cele mai importante. Companiile europene vor beneficia și vor putea să dezvolte produse inovatoare ele însele, fără a mai depinde de donatori uh, din afara Uniunii Europene. Avem deja toate instrumentele pe care le avem la dispoziție reunite în acest program. Totul este simplificat, sunt bănci naționale care se vor ocupa cu promovarea și au uh, primit un rol mai important. Inclusiv băncile din uh, Flandra vor putea să aibă un uh, rol de prim plan, țara mea. Deci vom putea astfel să schimbăm cu adevărat situația. Este ultima sesiune plenară și mi se pare un uh, mod excelent de a încheia această sesiune plenară. Uh, ALDE, Mulțumesc în numele ALDE, doamna Viering, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. în urma FC, InvestEU va juca un rol esențial în următorul uh, mandat. Una dintre lecțiile pe care le-am învățat din criza din 2008 este că o economie stabilă este una bazată pe investiții. 650 de miliarde investiții suplimentare datorită acestui program. Aceasta este promisiunea pentru viitor. Investiții în special în inovație, cercetare, digitalizare. Acestea se vor asigura că în viitor Uniunea Europeană va deveni unul dintre cele mai atrăgătoare locuri pentru investiții pentru investitori, pentru uh, minți creative și pentru forța de muncă. Dragi colegi, să umplem acest gol de investiții care există. Mulțumesc! w imieniu GUE, pan Mulțumim. Acum în numele grupului GUE, domnul Papadimulis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Propunerea făcută de cei doi raportori prezintă îmbunătățiri semnificative în raport cu versiunea inițială a Comisiei, însă rămâne departe de ceea ce ne trebuie cu adevărat. Avem nevoie de mai multe investiții. Avem nevoie de mecanisme de investiții din partea Uniunii Europene. Deocamdată lucrurile au rămas în aer atâta timp cât nu avem noul cadru financiar multianual. Consiliul se ocupă cu tăierea fondurilor propuse de comisie în loc să le sporească, cum a propus-o Parlamentul. Ca raportor din umbră din partea GUE, eu am uh, venit cu o serie de amendamente menite a îmbunătăți propunerea comisiei în direcția reducerii poverii birocratice și a realizării unei distribuții geografice mai echitabile. De asemenea, m-am ocupat și de chestiunea IMM-urilor și de rolul sporit eh, jucat de băncile de dezvoltare. De asemenea, am cerut fonduri suplimentare ca răspuns la schimbările de climă. Consider că e nevoie însă de propuneri mult mai ambițioase, de aceea la vot o să venim și cu amendamente suplimentare în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte, din partea verzilor, domnul Sole, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, dragi colegi, pentru noi Invest EU ar trebui să fie în primul rând un instrument prin care să progresăm către o economie durabilă. Și salutăm creșterea obiectivelor de cheltuieli pentru uh, combaterea schimbărilor climatice, pentru pregătirea climatică. Trebuie să fim mai bine pregătiți pentru a realiza țintele asumate prin acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare a mileniului. Vrem ca ă, investițiile din UE să fie făcute pe baze sustenabile. De aceea trebuie să renunțăm la sectorul nuclear, la gaz și la cărbune. Este imperativ să găsim voința politică prin care să încurajăm sectorul financiar să financeze acele proiecte care sunt cheie pentru realizarea tranziției către o economie verde. În plus, ne opunem cu tărie finanțării proiectelor de apărare prin InvestEU, pentru că există nevoi sociale de mediu mult mai urgente care necesită atenția noastră. Revenind la părțile pozitive, Salutăm o participare mai mare a băncilor naționale de promovare la nivel național și regional, pentru că asta va duce la o mai bună alocare a banilor de investiții, deoarece acestea cunosc bine care este realitatea de pe teren, cunosc nevoile. Mulțumesc raportorilor pentru treaba excelentă. Mulțumim foarte mult. Acum, în numele FDD domnul Arnot. Trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Va fi ultima dată când intervin în Parlamentul European. Nu candidez din nou. Am fost ales în 2014 cu un mandat uh, pentru Brexit și am câștigat alegerile din 2014. Am făcut tot ce am putut pentru a fi fidel acestui mandat acest mandat uh, solicita un referendum uh, pentru Brexit, iar uh, votul din 2016 a dus la un mandat pentru Brexit. Alegerile, de asemenea, au confirmat acest mandat. Mi se pare ciudat că la trei ani după acest lucru discutăm pro- proiectul InvestEU, încă 40 de miliarde din banii contribuabililor, plus 5 miliarde în plus pentru partea tehnică. Și în continuare nu știm dacă Regatul Unit va, va, va contribui la următorul cadru financiar multianual sau nu. Nu se poate garanta acest lucru. 29 martie, 12 aprilie, 30 iunie, 31 octombrie. Sincer, dau vina pe uh, intransigența guvernului uh, britanic poporul britanic de patru ori le-a cerut liderilor săi să um, părăsească Uniunea Europeană și odată cu alegerile europene din 23 mai o, o vor mai face odată. Frank Sinatra spunea And now the end is near and I face the final curtain. A venit finalul uh, și urmează să cadă cortina. Uh, însă Frank Sinatra a spus după aceea I did it my way. Noi nu am făcut-o așa cum am vrut noi, ci am făcut-o cum ne-au cerut-o cei care ne-au ales și asta a trebuit să facă toți politicienii. Mulțumesc, doamna Maletici. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să-i felicit pe cei doi raportori, domnul Fernandez și domnul Gualtieri, pentru acest uh, acord la care s-a ajuns pe marginea noului program InvestEU. După cum spunea și doamna comisar, uh, este un bun stimulent uh, și o bună bază pentru negocierile viitoare uh, care se vor desfășura în sub viitoarea legislatură. Pentru prima dată discutăm aici programul Investiu. E un program important și e important nu doar să-l formulăm, ci și să-l punem în aplicare la nivelul statelor membre, mai ales în termenii sporirii vizibilității acestuia. Este deosebit de important să finanțăm proiecte care altminter nu ar putea să primească bani din, de la băncile comerciale sau spre, să fie finanțate sub politica de coeziune. Dorim să investim astfel în inovare, în companii de tip startup care trebuie să crească mari sau în investitori care au probleme și au nevoie de o șansă suplimentară. Prin urmare, trebuie să investim în acele proiecte care au potențial, dar care altminteri nu ar punea beneficia de finanțare. De asemenea, aș dori să spun că trebuie să fim foarte atenți la echilibrarea geografică a acestor proiecte finanțate. EFSI întotdeauna a avut uh, în vedere țările mai dezvoltate. Acum trebuie să ajutăm și statele care au rămas puțin în urmă. Mulțumim foarte mult. Uh, doamna Beres, un minut și jumătate. Domnule președinte, doamnă comisar, adoptarea acestui text pentru crearea programului InvestEU se înscrie în linia pe care ne-am asumat-o noi Uh, prin uh, planul Juncker, la care socialiștii și democrații au aderat. În 2015 am avut Fondul European pentru Investiții Strategice, iată acum îl renoim. Așteptăm, bineînțeles, cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027. Dar trebuie să salutăm lucrurile bune din uh, InvestEU. Avem deja un echilibru bun pentru că urmează să avem un comitet director cu rol strategic în care uh, vor fi prezenți BEI și alte părți implicate, băncile naționale, bănci de dezvoltare și un expert independent numit de către Parlamentul European. Acest program se va axa pe domenii de investiții cheie, unde avem nevoi ecologice și sociale subliniate bine de coraportori. Uniunea Europeană trebuie să investească mai mult în infrastructuri durabile și infrastructuri sociale, unde se includ activitățile culturale și creative. Însă trebuie să fim foarte atenți la felul în care ne calibrăm ambițiile în materie de mediu. Trebuie să ne ridicăm la înălțimea angajamentelor. Da, trebuie să alocăm cel puțin 40% dintre fonduri către ecologizarea economiei noastre. BEI este un partener privilegiat în acest program și va trebui ca următorul Parlament să fie mai vigilent cu privire la modul în care este condusă BEI, pentru că nu este o guvernanță optimă acolo. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, pani Metz, jedna minut. Tilimeț, un minut. Da. InvestEU. Mulțumesc, uh, domnule președinte. InvestEU, uh, destinată mai ales uh, IMM-urilor, va merge în direcția cea bună, chiar dacă sunt unele mm, nuanțe. Trebuie combătute schimbate, schimbările climatice, acele hub-uri consultative vor oferi o mai bună informare, o mai bună repartiție geografică. Ideea acestui climate proofing, deci uh, aspectul climatic să fie inclus în toate proiectele, plus uh, și deci uh, toate proiectele să fie evaluate în funcție de indicatori climatici. în continuare, însă, nu va fi posibil să... Va, nu va fi posibil să se uh, investească în uh, domenii, uh, în, um, în apărare. Și mă adresez acum alegătorilor. Dacă nu vreți ca Uniunea Europeană să sprijine proiecte um, care nu vă reprezintă interesele și nu protejează clima, votați verzii. Mulțumesc, domnul Pospișil. Mulțumesc foarte mult. Colegii mei au spus deja foarte multe lucruri în legătură cu acest plan de investiții și sunt pe deplin de acord cu, cu cele auzite. Pentru mine, InvestEU e un proiect important. Experiența cu EFSI ne arată că aceste stimulente într-adevăr au efect. Și e important să ne concentrăm pe acele domenii în care finanțarea de pe piețele private este greu de obținut. Mă bucur să văd că acest proiect se axează îndeopște pe IMM-uri și de asemenea pune accentul pe combaterea schimbărilor de climă, pe cercetare, dezvoltare, pe mediu. Cred că pe viitor acest proiect va putea contribui semnificativ la dezvoltarea economiei europene, ținând cont și de efectul de multiplicare, pentru că acesta presupune garanții pentru împrumuturile private, pentru creditele din surse private. Deci mă bucur să văd că facem acest pas următor, am învățat lecția EFSI și avem un alt plan pentru următorul exercițiu financiar 2021-2027. Am învățat ce trebuie învățat și vom îmbunătăți proiectele viitoare. În consecință, sper prin urmare că viitoarea legislatură va putea definitiva acest dosar pentru ca proiectul să demareze începând cu 2021. Mulțumim foarte mult, domnul Fernandez, un minut. Comisaria, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, acum 5 ani noi, socialiștii, am cerut ca Uniunea Europeană să pună capăt politicii de austeritate. Am dorit atunci să dăm un impuls investițiilor pentru a ieși din criză. Iată, în sfârșit, că acum, uh, grație Comisiei, care s-a ținut de planul Juncker, s-a înțeles în sfârșit că avem nevoie de un astfel de plan pentru a combate criza. Acum, iată, facem un pas important înainte și facem din acest program un uh, instrument de investiții durabile. Acest fond InvestEU va face ca investițiile noastre să fie durabile. Astfel vom uh, depăși stagnarea cu care ne-am confruntat în materie de investiții. Trebuie să știm însă că planul Juncker avea ideea unei politici anticiclice și tocmai această politică anticiclică merită continuată. Domnule președinte, mulțumesc. Aș dori și eu să felicit pe cei doi raportori pentru munca depusă. InvestEU reprezintă una dintre politicile principale ale Uniunii Europene, având ca scop, printre altele, atragerea investițiilor private ci vor fi garantate la nivelul uniunii astfel încât să fie conferită o siguranță sporită investitorilor consecința firească a unei astfel de abordări o reprezintă un lucru simplu și anume o viață mai bună pentru toți cetățenii europeni realizată prin atingerea obiectivelor de convergență economică și socială creșterea competitivității încurajarea inovării a digitalizării și utilizarea responsabilă a resurselor. pornind de la experiența actuală care ne arată că investițiile s au concentrat însă în anumite state membre selectarea proiectelor finanțate prin investeu trebuie să țină cont de o repartizare geografică cât mai uniformă la nivelul tuturor statelor membre pentru a evita riscul accentuării discrepanțelor de dezvoltare dintre regiuni. imm urile <clears throat> au o valoare economică importantă la nivelul uniunii însă acestea se confruntă cu proceduri complicate privind accesul la finanțare pentru investiții investeu trebuie să le ofere un sprijin prin simplificarea procedurilor pentru finanțare evitând birocrația excesivă atât la nivel european cât și la nivel național în vederea încurajării competitivității. în același timp este nevoie de creșterea atractivității proiectelor mai mici sau a celor de la nivel local care au ca obiectiv maximizarea resurselor uh, pe teren prin crearea și sprijinirea extinderii clusterelor pentru inovare și dezvoltarea de produse inovative competitive pe piețele internaționale autoritățile publice trebuie să aibă acces facil la soluții de finanțare pentru uh, programare de încurajare a industriilor creative a transportului alternativ nepoluant sau facilitarea spațiilor de lucru comun. mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte aș dori să îi mulțumesc domnului uh, Caras, președintele intergrupului pentru IMM-uri, pentru că a sprijinit de ani de zile uh, politica pentru IMM-uri. IMM-urile sunt uh, strategice uh, pentru populație pentru că ele creează prosperitatea și eu de peste 25 de ani mă ocup de IMM-uri și îmi, aminesc, îmi amintesc de programul multianual pentru IMM-uri care s-a creat pentru 2001-2005 450 de milioane au fost puse atunci la dispoziție. A fost uh, un alt program din 2007 până în 2013, um, programul pentru antreprenoriat, uh, pe care l-am uh, promo- căruia am alocat 2 miliarde. Și apoi am avut fondul pentru IMM-uri, um, apoi EFSI, Uh, și acum, cu 500 de miliarde, acum 1000 de miliarde uh, cu acesta. Vedem că politica pentru IMM-uri este luată serios, în serios la, nivel, uh, la nivel european și vedem că 50% merg către domeniul climatic și asta înseamnă că Europa face o politică foarte progresistă și uh, la nivel internațional uh, devenim lideri în acest domeniu. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Biancovska pentru că știu că nu este ușor uh, să lupți pentru întreprinderile mici și mijlocii. Acum însă știm că se poate. Vă mulțumim foarte mult și toate cele bune. Mulțumim. Urmează intervențiile spontane. Domnul Marias este singurul care s-a înscris. Vă rog, domnule Maria, să aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În teorie, InvestEU ar putea să ducă la crearea de locuri de muncă, dobândirea de competențe, mai multă instruire, etc. Dar pentru asta trebuie să fim atenți să nu repetăm greșelile pe care le-am făcut cu planul Juncker, pentru că, cel puțin în Grecia, FC a mers uh, mai ales către multinaționale. Acolo au fost absorbiți aproape toți banii. De fapt, am finanțat multinaționale care și-au luat fiecare câte o bucățică din țara mea. Fraport, de pildă, ar fi trebuit să investească în Grecia în contextul unei uh, privatizări controversate unui program de privatizare introdus de Troică. Și uh, vreo 280 de milioane de euro au fost uh, trase astfel, uh, plus uh, mai mulți bani uh, alocați de către guvernul Greciei și au pus mâna pe aeroporturile noastre. Asta e o privatizare finanțată de Uniunea Europeană, nu este dezvoltare regională. Trebuie să investim în realități și nu în teorie. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Acum îi dăm cuvântul doamnei Biencovska. Uh, uh, Domnule președinte, onorați membri, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere, vă mulțumesc pentru comentariile cu caracter pozitiv pe marginea acestui program. Principala concluzie pe care o desprind este aceea că există un sprijin covârșitor, copleșitor în favoarea acestui program, însă luăm notă de nivelul ridicat al așteptărilor uh, dumneavoastră și de recomandările făcute pe marginea acestui program. Am să mă asigur că se va ține cont de aceste observații când programul va fi pregătit de comisie. Vă mulțumesc pentru observații noastre și vă mulțumesc în special raportorilor și raportorul din umbră pentru sprijinul acordat. Vă mulțumim foarte mult, stimată doamnă comisar. În încheiere, domnul Fernandes, raportorul. Investițiile publice sunt foarte importante, dar și cele private sunt indispensabile, iar promovarea inițiativelor private, consolidarea competitivității Uniunii Europene, promovarea antreprenoriatului, al startup-urilor, consolidarea productivității Uniunii Europene în același timp, toate acestea sunt căi de a găsi, de a avea salarii mai bune pentru toată lumea, atât în sectorul public cât și în sectorul privat. Investițiile, din punct de vedere al investițiilor publice, important este ca guvernele să-și joace rolul. Din păcate, în țara mea, ă, Portugalia, în contextul investițiilor, planului actual de investiții, Um, deci guvernul nu a folosit niciun euro din uh, fondurile puse la dispoziție, iar uh, planul Juncker, la fel ca InvestEU, poate fi folosit uh, și pentru sectorul privat, precum și pentru cel public. Fiecare trebuie să joace propriul rol. Iar aici, în Parlamentul European, um, adoptăm acest program pentru a mobiliza 700 de milioane de euro. Dorim o bună distribuție geografică, o consolidare a um, acelui hub consultativ pentru investitori, însă este indispensabil ca în fiecare stat membru să existe un hub național, o platformă națională care să-i sprijine pe investitori. Pot exista și platforme regionale care să uh, îi ajute pe cei care doresc să uh, depună candidaturi. Astfel putem să asigurăm o absorpție adecvată a InvestEU și um, numai așa putem atinge obiectivele. Um, o ocupare mai bună, o Europa mai competitivă, dar și mai inclusivă. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Dezbaterea la acest punct se încheie. Este ultima din, uh, pe care o voi prezida în timpul acestui mandat. Vă mulțumesc uh, pentru cooperare. Sesiunea se reia mâine dimineață la ora 8.30 până la ora 14. Ordinea de zi a fost publicată pe site-ul Parlamentului European. Sesiunea se suspendă. Domnul Rubic dorește să intervină. Domnule președinte, în, număr, în numele plenului aș dori să vă mulțumesc. Ați prezidat în mod exemplar, vă urez toate cele bune, mulțumim foarte mult. Mulțumesc și sper că ne vom uh, reîntâlni și în alte uh, circumstanțe. Poate chiar în țara dumneavoastră. Dziękuję bardzo. pentru domnul președinte ședința este reluată. Uh, the session is now open. Nu este engleză adoptate sunt disponibile dacă aveți observații. nu sunt. procesul verbal este aprobat. cu aceasta trecem la primul punct al ordinii de zi raportul doamnei metsola poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și îi dau cuvântul raportoarei doamna metsola. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește acest dosar, iată, nimeni nu credea că vom putea să definitivăm lucrurile la mai puțin șase luni de la formularea propunerii ca atare. A fost o muncă intensivă și a fost nevoie de discuții de durată pentru a clarifica aspectele tehnice, însă cu bunăvoința tuturor colegilor, raportori din umbră, a Comisiei Europene și a statelor membre, am căzut de acord asupra unui nou sistem cu care ne putem mândri cu toții. Pe durata negocierilor am știut permanent că trebuie să dăm dovadă de echitate în raport cu cei care au nevoie de protecție și în, asemenea, în același timp să fim foarte ferm cu cei care nu au dreptul la această protecție și să fim și mai ferm cu cei care profită de acest sistem. Astăzi eh, votăm tocmai pentru a aproba acest proiect de lege și sper că vom trece peste toate problemele și să avem în final toate garanțiile necesare pentru viitor. Acestea sunt cifre de care avem nevoie pentru a ne asigura că frontierele sunt sigure, că putem combate infracționalitatea și că putem asigura respectarea drepturilor acelor persoane care au dreptul la protecție și la azil. Trebuie să ne asigurăm că statele membre pot să-și îndeplinească responsabilitățile care le revin la cu frontierele externe. Asta este neapărat necesar dacă vrem să putem răspunde în mod eficient la criza migrației. Sigur, această lege nu este singurul panaceu de care avem nevoie în sector, însă este o piatră de temelie importantă dacă vrem să putem coopera cu ceilalți. Dacă ne vom confrunta vreodată cu o criză similară cu cea din 2015, atunci statele membre care se află poziționate pe frontiera externă a Europei, ca și de exemplu Malta, e bine, aceste state vor beneficia de un plus de personal care le va permite să facă față mai bine situației. Regulamentul negociat în ultima lună nu s-a referit doar la acești 10.000 de oameni. Am semnat că putem și crește eficiența ratei de returnare a celor care nu se califică care nu sunt eligibili. Avem posibilitatea suplimentară de a ajuta statele membre în acest demers, cum ar fi vorba de, de exemplu, de identificarea uh, migranților care au dreptul uh, să, să intre pe teritoriul Uniunii Europene și, de asemenea, dreptul la asistență. Am reușit să creăm un nou rol acestei agenții în direcția apărării drepturilor fundamentale pentru ca drepturile fiecare persoane să poată fi respectate. Scopul nostru este ca să ajungem să avem un nivel adecvat de protecție în conformitate cu valorile europene atât de importante pentru noi chiar și într-un context atât de delicat. Asta pentru că Uniunea Europeană trebuie să protejeze drepturile fundamentale, mai ales atunci când avem nevoie. You have the floor. Mulțumesc, președinte. How was my pronunciation? Good. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că am pronunțat bine. Da? Hai, va trebui să mai exersez. Dragi colegi, nu vă ascund faptul că eu cred că Poliția de frontieră și Garda de coastă reprezintă unul dintre elementele esențiale ale unei politici cuprinzătoare în materie de migrație. Am creat, am uh, desfășurat și am consolidat poliția de frontieră și pasa de coastă în timp record, asta datorită eforturilor noastre concertate. Știm foarte bine că a fost nevoie de procedură legislativă complexă și putem fi cu toții de acord că am reușit o mare realizare. Vreau să îi mulțumesc în mod deosebit uh, doamnei raportor, doamnei Mețola și tuturor raportorilor din umbră, precum și președinției române, care au reușit să găsească un, un echilibru, un compromis bun cu privire la această propunere. Este încă o nouă dovadă a faptului că dacă colaborăm, putem obține rezultate bune în beneficiul cetățenilor, cărora le putem demonstra că Uniunea Europeană este gata să acționeze și că poate să acționeze. În vara lui 2015, atunci când eram în plină criză, Europa a fost luată prin surprindere, pe nepregătite. Am văzut că vine un flux masiv de persoane, uh, de migranți în situație ilegală din partea de est, din partea de sud și a trebuit să luăm măsuri imediate. Atunci nu aveam o agenție de frontieră consolidată, nu aveam hotspot-uri, nu aveam prezență operativă pe teren la nivel european. Sistemul european de azil s-a dovedit că nu este adecvat scopului. Sistemele noastre de informare nu comunicau unele cu altele și abordarea noastră în ce privește relația cu țările terțe era fragmentată. Am fost nevoiți să luăm măsuri imediate, dar și măsuri pe termen lung, să lucrăm așadar pe două fronturi în paralel. Acum, Patru ani mai târziu, oricine încearcă să treacă granițele noastre externe în manieră nelegală este identificat, amprentat și supus unei uh, proceduri de screening riguroase. Avem astăzi o agenție a Poliției de Frontieră și uh, Gardă de Coastă uh, veritabilă. Avem sisteme funcționale la uh, Uh, granițele noastre sisteme de informații care au devenit tot mai interoperabile. Acest nou regulament pe care îl dezbatem ne va permite să facem și mai mult. Unul dintre elementele cheie ale regulamentului ține de înființarea corpului permanent de 10.000 de membri pentru uh, Poliția de Frontieră și Garda de Coastă Europeană până în anul 2027. Prima uh, detașare însă va avea loc abia în uh, ianuarie 2021. Propunerea conține și alte elemente cheie care schimbă regulile jocului, anume Personalul permanent uh, al agenției uh, va fi condus de organisme cu competențe executive. Personalul, de fapt, va face uh, muncă, va avea sarcini de pline în ce privește returnările și Asta nu înseamnă că statul gazdă nu va avea responsabilitate pentru că va avea un post de comandă în cadrul operațiunilor care au loc pe teritoriul său. Deși se păstrează autoritatea statului gazdă, Agenția Europeană poate să verifice documentele de identitate, poate autoriza sau refuza intrarea la punctele de frontiere, poate să scaneze documentele de călătorie, poate să facă misiuni de patrulare, poate să oprească persoanele, să rețină persoanele care au trecut ilegal și asistă la op- operațiune de returnare. Poate redacta deciziile de returnare și poate chiar să-i escorteze pe uh, resortisanții țelor terțe care sunt uh, obligați să se întoarcă. Personalul operativ va primi instruire pentru că vrem să ne asigurăm că se aplică și se respectă cele mai înalte standarde și că avem o cultură operațională comună pentru tot personalul. Acest compromis ne asigură că agenția va putea ajuta statele membre mai bine și mai activ în operațiunile de returnare cu scopul de a îmbunătăți reacția Uniunii Europene la aceste provocări în materie de migrație. Acum, uh, sigur, sunt și alte modificări care vin prin regulament, precum simplificarea procedurii de monitorizare a respectării drepturilor fundamentale în cadrul activităților operaționale ale agenției. Respectarea drepturilor fundamentale este în centrul preocupărilor Comisiei Europene. Toate operațiunile Frontex și toate statele membre trebuie să respecte drepturile fundamentale garantate prin cartă. Agenția va colabora strâns cu viitoarea Agenție pentru Azil a Uniunii Europene pentru a garanta respectarea procedurilor de azil. Totodată, agenția se va asigura că cei care nu au nevoie de protecție internațională sunt întorși din drum cu respectarea deplină a drepturilor lor fundamentale. Repet. Eu sper că odată ce noul Parlament își va intra în atribuții, propunerea de a înființa o agenție europeană în materie de azil va fi adoptată repede. Sper asta. Mai adaug că regret faptul că posibilitatea unor uh, plăți lunare diferențiate pentru personalul uh, agenției nu a fost uh, inclusă în acordul final. Ar fi putut crește atractivitatea agenției, ar fi fost un uh, angajator mai atractiv, dar vom uh, trimite o declarație în acest sens. În fine, pentru managementul integrat al frontierelor vom avea un nou proces de management la nivel politic, în sensul că vrem să avem o mai bună planificare a capacităților necesare pentru poliția de frontieră și gardele de coastă, mai multă coerență și concordanță, în general, cu politica externă a Uniunii Europene. Prin acest nou regulament, atât agenția cât și statele membre au în sfârșit instrumentele de care au nevoie pentru a face față presiunilor de la granițele externe. Ne va ajuta și să păstrăm viabilitatea spațiului Schengen în care avem libertate de mișcare. Mulțumesc foarte mult pe aten- pentru atenție. Mulțumim și noi, <clears throat> domnule comisar. Rog pe domnul Gaier să ia cuvântul Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Fără nicio îndoială, noul mandat pentru Agenția pentru Poliția de Frontieră și Paza de Coastă Europeană este un o încercare de a găsi un răspunsuri și soluții la criza migrației uh, capacități noi, 10 persoane, uh, personal uh, nou, vase și avioane proprii. Iată, această um, agenție poate să devină activă și să salveze vieți. Este nevoie de resurse foarte multe pentru asta și um, lucrurile pot funcționa numai dacă cădem de acord asupra unui uh, cadru financiar multianual extins. Tocmai de aceea un apel către șefii de stat și de guvern, de exemplu din, uh, Euro- din Austria. Cine consideră că protecția frontierelor este importantă, trebuie să fie dispus să plătească um, mai mult că, pentru un buget european mai mare. Numai asta poate să. Uh, numai așa putem avea o uh, politică coerentă de uh, migrație. Mm, și din asta ține, face parte și oprimirea migranților. Domnul Coelho, pentru un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi. Adoptarea acestui uh, nou regulament privind uh, paza de coastă și poliția de la frontieră este un pas înainte istoric pentru Schengen, pentru securitate, pentru libertatea de mișcare în Europa. Vorbim de 10.000 de grăniceri care pot fi transferați în statele membre unde frontierele sunt supuse unor presiuni deosebite. Însă, asta nu înseamnă că statele membre sunt scutite acum de răspunderile care le revin jumătate din acești, de deci acești noi ofițeri vor veni din alte state membre. Mă întreb dacă toate statele sunt gata, dacă Portugalia, țara mea, va fi capabilă să detașeze mai bine de 100 de oameni. Mă tem că noi facem promisiuni la nivel european și statele membre nu se vor putea ține de cuvânt. Apoi, agențiile urmează să joacă un uh, rol important în deciziile de returnare, vizând anumite persoane care nu se califică pentru azil. Din cât am înțeles, mai puțin de o treime din deciziile de returnare luate uh, sunt efectiv puse în aplicare, mai puțin pentru Portugalia, unde nu știm care e situația pentru că nu avem date. Anul viitor abia vom afla care e situația mișcărilor secundare, să vedem câți azilanți pleacă din statul în care au fost adăpostiți și o să vedem uh, ce s-a întâmplat cu adevărat, pentru că foarte mulți au irosit oportunitățile oferite de Schengen. Vreau să-i mulțumesc doamnei Mețola pentru realizarea sa. Și 30 de secunde. Mulțumesc, elnök úr! Mindenek előtt szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, Robert... Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate vreau să-i mulțumesc raportoarei, doamnei Roberta Mețola, pentru spiritul constructiv și deschis cu care a colaborat, fără de care nu am fi putut să redactăm această propunere. Vreau să-i mulțumesc și comisarului Avramopoulos și întregului cabinet pentru sprijin. În 2015, numărul de refugiați care au susținut în Europa a crescut în mod spectaculos și a devenit uh, clar că trebuie să consolidăm urgent granițele noastre, astfel că în 2016 am elaborat propunerea Frontex. Propunerea actuală este o versiune modificată a aceleia. Prin aceasta se extinde domeniul de acțiune al agenției și îi se oferă mai multe resurse financiare, mai mulți experți ca să-și poată face uh, treaba. Pentru mine și pentru grupul meu a fost esențial pe parcursul negocierilor să ne asigurăm că Frontex va continua să salveze viețile celor care riscă să-și le pierdă pe mare. În niciun caz, agenția nu trebuie să renunțe la această, această datorie umanitară și nu putem lăsa guvernele să uh, sacrifice vieți umane din motive egoiste și politice. Prin acest regulament, agenția are competențe lărgite în uh, escortarea azilanților uh, cărora li se neagă uh, dreptul la azil către țara lor de origine. Însă agenția nu are niciun fel de mandat politic pentru a participa la operațiuni cu care implică o țară terță și o călătorie către o a doua țară terță. Eu cred că ar trebui să insistăm mai mult pe drepturile omului de care trebuie să se bucură refugiații. De aceea mi se pare regretabil că, deși facem eforturi de a proteja mai bine granițele europene, Consiliul n-a reușit pur și simplu să fie de acord cu privire la un sistem comun de azil. Reforma sistemului de la Dublin a fost uh, împiedicată din cauza unora care sunt prea înguști la minte. Din cauza lor n-am putut adopta un uh, acord preliminar cu privire la agenția de azil. Prea mult egoism. Totuși, este important să protejăm granițele, dar nu suficient. Avem nevoie de un azil comun și finalizarea acestui dosar va fi o realizare importantă. Det vi står og behandler i dag er mere eller mindre en tilståelsessag. Det er Mulțumesc. Subiectul pe care îl, adopt, îl discutăm astăzi este o recunoaștere, o recunoaștere a faptului că frontierele externe până acum, de fapt, nu au fost uh, supuse unor măsuri care să le protejeze, într-adevăr, și să-i protejeze pe cetățeni. 18 ani după Schengen, cred că a venit momentul să avem o agenție pentru frontiere motivul pentru care nu putem uh, sprijini compromisul din trialog este că ne temem că este prea puțin și vine prea târziu. Ne îngrijorează că sunt atâtea garanții în această propunere încât uh, efectele pentru securitatea europeană vor fi reduse. Uh, ne temem că o persoană dintr-un stat terț nu poate fi returnată către un alt stat terț Până la urmă, astăzi adoptăm o soluție care nu va uh, satisface pe nimeni. Grisbeck, două minute. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, în septembrie 2018, domnul președinte Juncker a venit cu o nouă reformă agenției Frontex și prin calitate de raportor am salutat realizarea acestei prime revizuiri. Astăzi, în numele grupului meu, fac același lucru pentru că în timp record s-a adoptat acest proiect. Sigur, rămân o serie de aspecte regretabile, dar suntem pe ansamblu mulțumiți de celeritatea cu care s-a rezolvat acest dosar într-o abordare echilibrată, eficientă, care asigură protecția frontierelor, care respectă drepturile fundamentale, așa cum ne-o cer cetățenii Europei. Iau în special notă de componenta bugetară, componenta de capacități și de competențe care, care se regăsesc aici. Sunt două aspecte totuși asupra care aș dori să revin. Mă bucur că am creat o echipă permanentă, un contingent permanent de 10.000 de grăniceri și la care statele membre vor fi obligate să contribuie. E un instrument credibil, eficient și concret uh, prin comparație cu rezerva de 1500 de persoane care nu funcționează foarte bine pe care o avem în prezent. Este un pas înainte concret și necesar. Apoi, în al doilea rând, eu am luptat uh, ca nou raportor pentru această revizuire ca să se facă uh, trimitere la un centru de formare pentru Frontex, pentru că dacă vrem să trecem de mentalitatea națională atunci când e vorba de protejarea frontierelor europene, pentru că da, statele membre sunt competente și vor continua să joace un rol fundamental, însă dacă vrem să fim cu adevărat eficienți în, în spațiul de liberă circulație, în spațiul Schengen, dacă vrem un minim de probleme, trebuie să fim cu adevărat europeni să creăm un instrument european și agenția va trebui să fie capabilă să coopereze și nu doar să sprijine autoritățile din statele membre. Pentru că acest lucru să se concretizeze, avem nevoie de o cultură europeană a formării personalului. La asta face apel textul și în încheiere încă o dată vreau să-i mulțumesc domnului Roberta Mețola, raportarea noastră, care cu hotărârea, cu energia domniei sale, ne-a permis să mergem înainte și să ajungem la acest rezultat. Și uh, peste câteva ore vom susține la vot această nouă reformă. Mulțumesc! Uh, doamna Albiol Guzman, un minut și jumătate. Esta legislatura que ya acaba ha estado marcada fundamentalmente această legislatură este aproape de final și definitorie va rămâne lipsa de umanitate a celor care guvernează Europa. Pentru că nu ne pasă de cei care mor pe mare, care sunt uh, ținuți ca sclavi în centre de detenție unde nu li se respectă drepturile. Este o afirmație dură, dar e adevărată. Asta este Uniunea Europeană. Nu avem rute sigure pentru cei care vor să vină încoace, nu avem vize umanitare și nu avem un serviciu de salvare pe mare. În plus, ONG-urilor li s-a interzis să facă operațiuni de căutare și salvare. Cei care sunt responsabili de astfel de politici ar trebui trebui să fie judecați într-o zi pentru cel puțin 18.300 de persoane care și-au pierdut viața în Mediterană în ultimii trei ani. La granițele externe uh, îi uh, oprim pe oameni și îi obligăm să-și riște astfel viața pe mare. Regulamentul de astăzi este practic o întrupare a acestei practici, deoarece Poliția de Frontieră și Garda de Coastă e o organizație militară, 10.000 de membri cu uh, aproape un miliard de euro ca să păzească granițele, să-i aresteze pe migranți și să-i închidă în centre de detenție. E ca un fel de braț armat al Comisiei Europene. Să oprească pe oricine vrea să pună piciorul în Europa. Este visul extremei drepte devenit realitate. Keller, două minute. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să îi mulțumesc raportoarei pentru excelenta cooperare și pentru abordarea foarte inclusivă a, pe care a avut-o. Cred că la Parlament am avut o poziție constructivă, mai ales când vine vorba de uh, căutare și salvare. Cu toții în acest Parlament am uh, uh votat pentru a ne asigura că Frontex are un mandat pentru uh, salvarea oamenilor, pentru că vedem o criză ce se desfășoară zilnic în Marea Mediterană. Mă bucur că există o majoritate pentru asta, însă statele membre văd lucrurile în mod diferit ne-au blocat încercările, încercările raportoarei ca um, căutarea și salva, operațiunile de căutare și salvare să aibă un rol mai puternic în această legislație și asta este problematic. În momentul de față, Frontex poate să salveze persoane numai în limita operațiunilor de supraveghere a frontierelor. Și asta înseamnă acum numai 30 de mile marine la distanță de Sicilia. Este o zonă foarte mică și nu aici intervin problemele. Oamenii se înneacă în Mediterană acum când toată lumea stă pe margine și se uită. Știm unde sunt, coordonatele sunt clare. Frontex cunoaște uh, unde sunt acești oameni și nimeni nu vine să-i ajute. Operațiunea Sofia nu mai funcționează. ONG-urile sunt aduse în instanță, li se iau navele și Frontex mediter- uh, monitorizează Mediterana numai prin av- uh, din avion iar uh, cazurile de căuta- operațiunile de căutare și salvare sunt uh, trimise către uh, paza de coastă libiană, dar acolo este un război, nimeni nu salvează pe nimeni din uh, Libia și cu asta ne încălcăm obligația de a salva vieți transferând uh, această responsabilitate către un centru de salvare non-existent uh, libian. Trebuie să avem o operațiune de salvare pe, în Marea Mediteraneană uh, organizată la nivel european. Însă nu putem aștepta până atunci. Trebuie să folosim mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru că dacă nu, valorile europene se neacă odată cu oamenii din Mediterană. Doamna Keller, acceptați un cartonaș uh, albastru din partea domnului Etheridge? Nope. Nu? Îmi pare rău, domnule Etheridge. I tried. <laughs> ok. Uh... Am încercat. Mrs. James, one minute Doamna James, un minut. Mike, Mike. Uniunea Europeană, în încercarea patetică de a adopta o politică migraționistă complet incoerentă, e pe cale să angajeze 11 miliarde de euro Luna trecută, Franz Timmermans a spus, s a spus în Parlament că Europa nu, mai, nu se mai confruntă cu criza migraționistă din 2015-2016. Nu știa că în această săptămână prim-ministrul libian a anunțat că 800 de mii de migranți, cel puțin, sunt pe cale să intre pe continentul european. 11 miliarde de euro, 10.000 de grăniceri, dar traficanții n-au renunțat, Spania are probleme și Regatul Unit are și el probleme. Numai o renunțare integrală la mesajul de Europa deschisă instigat de doamna Merkel va pune capăt acestei probleme. Vă mulțumesc. Domnul Scota, două minute